Dear, colleagues, it's uh, 1.45 Brussels time sharp and uh, I would like to ask you, kindly ask you to... Dragi colegi, aș dori să vă rog să începem. Uh, time uh, to allow all the colleagues to... Aș dori să fac câteva anunțuri la început. În primul rând, adoptăm ordinea de zi. Dacă toată lumea este de acord, considerăm ordinea de zi adoptată. Punctul 2. Comunicările președintelui. Ca de obicei, ședința noastră este transmisă pe internet și avem interpretare în engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, polonă și română. Interpreții se bazează pe calitatea conectării uh, internet, deci uh, e foarte important pentru ei ca legătura internet să funcționeze și, de asemenea, aș dori să îi uh, rog pe vorbitori să vorbească într-una din limbile în care există interpretare și să uh, vorbească într-un ritm uh, normal, astfel încât interpreții să își facă treaba. Și, ca de obicei, spune președintele, aș dori să mulțumesc interpreților pentru prezență. În primul rând, adoptarea proceselor verbale anterioare, din 8 mai și 15 mai. Punctul 4. Voturi. Avem câteva dosare pentru care am dorit să începem negocierile. După cum știți, am uh, uh, finalizat negocierile pentru programul pentru cadrul CFM care erau de competența noastră în mandatul uh, anterior și am uh, obținut uh, acorduri de principiu în aprilie 2018, dar pentru a începe trialogurile, după ce vom avea un acord cu privire la CFM în general, în conformitate cu regulamentul de procedură, trebuie să luăm o decizie luată de către comisia noastră de a începe negocierile această poziție va reprezenta de altfel mandatul de negociere al Parlamentului. Nu știm încă când uh, Consiliul va fi gata de negocieri, însă am luat uh, decizia să, luăm, să, să desfășurăm acum aceste voturi pentru a ne pregăti pentru negociere și încurajăm uh, Consiliul să ajungă la un acord cu privire la CFM cât mai repede cu putință, ceea ce bineînțeles că necesită și avizul Parlamentului European. Programele noastre trebuie să fie funcționale, lansate în 1 ianuarie 2021 și eu cred că nu ne putem permite întârzieri Uh, în finalizarea legislației. Firește, există și câteva schimbări în uh, prezentarea inițială a propunerilor. Săptămâna trecută, Comisia și-a prezentat uh, propunerea de modificare pentru următorul CFM, dar cred că ar trebui să continuăm și să încercăm cât mai repede cu putință să ajungem la un acord. Conform artic- articolului 72, decizia trebuie să fie luată cu majoritatea membrilor, ceea ce înseamnă că cel puțin 40 de colegi ar trebui să voteze pentru. Înainte de a trece la vot, așa cum am făcut și la ședințele anterioare, la distanță, trebuie să verificăm dacă avem uh, quorumul, un sfert uh, din uh, membrii comisiei, 20 de colegi respectiv. Și deci aș dori să vă rog pe toți să cereți uh, cuvântul apăsând butonul Raise Hand pentru a ne asigura că avem cel puțin 20 de colegi prezenți. Deci vă rog să apăsați butonul Raise the Hand, ridicați mâna și voi ruga secretariatul să numere voturile. Quorum is reached. Avem forumul, spune cineva de la secretariat. Mulțumesc. Deci putem trece la vot. Aș dori să vă reamintesc că toți colegii care, al căror nume a fost trimis secretariatului înainte au dreptul să voteze. Ați primit uh, un uh, mail de la secretariat uh, cu instrucțiunile de vot, deci vă rog să completați buletinul de vot, să completați deci numele, să semnați declarația, să scanați acest buletin de vot. Puteți de asemenea să apelați și la semnătura electronică și să trimiteți versiunea semnată secretariatului uh, ITRE, deci pe mailul uh, secretariatului, deci pentru voturi, de, la, uh, de, de, de pe uh, căsuța dumneavoastră de vot oficială. Doar voturile care sosesc de pe căsuța oficială a Parlamentului vor fi luate în considerare. as usual... Ca de obicei, ați primit rezultatele votului în scris, veți primi rezultatele și veți putea vota până la ora 16.30, ora Bruselului. Mulțumesc! Acum trecem la uh, principalul subiect uh, de pe urmă de zi. Este vorba de un schimb de opinii cu unul dintre cei mai importanți uh, comisari, domnul Thierry Breton, unul dintre cei mai activi comisari. Știți că am avut uh, onoarea să avem mai multe reuniuni cu domnul Thierry Breton. A venit uh, în persoană înainte de uh, epidemie și și după aceea am avut uh, ocazia să discutăm cu domnul uh, Breton și să avem un dialog foarte interesant. Bineînțeles, dezbaterea noastră viza mai ales uh, criza COVID-19, e o problemă tehnică. measures European Commission și am discutat unele dintre măsurile pe care Comisia le pregătește pentru a uh, lansa, relansa economia europeană. Am avut un schimb de opinii foarte interesant, foarte fructuos și aș dori încă o dată să-i mulțumesc uh, și pentru prezența de astăzi, pentru disponibilitate. Comisia și-a prezentat uh, noul plan de redresare Next, Next Generation EU. Este foarte important pentru noi să înțelegem care este impactul exact Uh, al acestor măsuri asupra industriei europene, asupra IMM-urilor, asupra procesului de digitalizare, pentru că multele din dosarele pe care le, le, le pregătim în cooperare cu domnul uh, Breton și cu echipa sa uh, au de-a face cu digitalizarea, un subiect foarte important pentru comisia noastră, Comisia ITRE. Sperăm ca în dezbaterea de astăzi să înțelegem mai bine felul în care diversele instrumente vor ajuta industriile și uh, IMM-urile noastre să supraviețuiască, să își revină și să prospere. Avem la dispoziție aproximativ două ore pentru acest schimb de opinii. Ne vom opri la 15.45. Vom proceda ca de obicei, ca și în trecut. Avem o listă de vorbitori avem două runde de vorbitori. Vom da cuvântul în primul rând coordonatorilor, după care avem 23 de colegi de la Comisia ITRE care s-au înscris la cuvânt. Aș dori acum să vă rog și vă voi reaminti și în timpul uh, schimbului de opinii să vă respectați timpul alocat, pentru că doar astfel vom putea da posibilitatea tuturor colegilor să-și pună întrebările, dar și uh, să primească răspunsuri din partea domnului Thierry Breton, pentru că sunt sigur că vom avea întrebări foarte interesante. Înainte însă de a trece la prima rundă de întrebări, firește, îi dau cuvântul înainte domnului comisar Breton pentru declarația inițială pentru 10 minute. Domnule comisar, mulțumesc uh, pentru prezență. Dacă ne auziți, dacă sunteți uh, pe fir, vă dau cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, dragă Cristian, uh, doamnelor și domnilor deputați. E o plăcere pentru mine să mă întâlnesc uh, din nou cu dumneavoastră, așa cum spunea domnul Bușoi. Ne întâlnim aproape lunar, de patru luni e a patra noastră întâlnire de care mă bucur foarte mult. Întotdeauna aceste schimburi sunt foarte importante pentru mine și foarte uh, inspirante având în vedere uh, mandatul și răspunderea mea. Ultima dată, poate că vă amintiți, am discutat de faptul că avem nevoie de un plan de redresare. Uh, acest plan a fost prezentat, ați spus și dumneavoastră, domnule președinte. Am uh, propus săptămâna trecută Parlamentului European ceva numită istoric de mai mulți actori, atât în ceea ce privește volumul, dar și arhitectura politică, instituțională și bugetară. Și eu cred la fel. Astăzi trecem la o nouă etapă cu măsuri concrete, inovatoare, fără precedent și cred că e important să ne amintim cu toții că la începutul lunii aprilie ne aflam într-o altă situație pentru a vedea uh, de unde uh, venim. Sigur că mai avem încă mult uh, drum de parcurs, o să revin, însă totuși avem un, de-a face cu un progres imens Uh, și aș dori să vă spun câteva cuvinte în acest sens. După cum știți, în calitate de comisar pentru piața internă, chiar la începutul crizei, împreună cu colegul Paolo Gentiloni, care se ocupă de economie, amândoi am solicitat înființarea unui fond de redresare important de amploare pentru a relansa economia europeană. Abordarea noastră era foarte simplă, trebuia să facem față unui foc simetric care afectează pe toată lumea și deci reacția, răspunsul trebuia să fie doar uh, european. Pentru că avem uh, piața unică uh, care este tot mai uh, integrată, tot mai interconectată și deci această relansare trebuia neapărat să vizeze pe toată lumea și să asocieze toți actorii uh, fără a lăsa deoparte pe nimeni. Am făcut, uh, după cum știți, uh, mai multe evaluări aprofundate. Am uh, discutat cu direcțiile generale de la Comisie, voi reveni asupra acestui aspect, dar abordarea noastră e axată pe industrie, e vorba de o abordare sistematică, pragmatică. Am analizat cele 14 ecosisteme industriale care formează piața internă. Scopul nostru era să evaluăm cât mai aproape de teren nevoile. Nevoile în ceea ce privește subvențiile pentru a face față nevoilor uh, și șocului cu care s-au uh, confruntat și se mai uh, confruntă companii și întreprinderi din Europa și de asemenea și nevoile de investiții pentru că e adevărat că foarte multe investiții s-au oprit pur și simplu pe piața internă. Am discutat cu colegul uh, Gentiloni uh, pentru a obține o uh, viziune macroeconomică comparativă cu benchmark-uri și am avut deci această analiză sistematică care ne-a permis să facem o analiză aprofundată a nevoilor. Am ajuns la concluzia că nevoia de lichiditate era cam între 720 de miliarde și 1200 de miliarde, sigur, pentru a face față șocului sistemic și apoi investiții în valoare de um, 100, 850 de miliarde, poate chiar mai mult. Și deci, pe baza acestei uh, analize, am uh, venită cu răspunsul Comisiei și în cadrul CFM-ului foarte important pentru că cadrul uh, reținut ne permite să permitem uh, și Parlamentului uh, European să își joace rolul democratic, să-și exercite controlul democratic. În ceea ce privește cifrele, vă propune mobilizarea a 500 de miliarde de euro de credite de pe piețe 433 de miliarde subvenții, dintre care 450 de miliarde care vor fi, merge direct în statele membre și restul vor fi alocate programelor din CFM. Uh, ne vor rămâne 670 uh, de uh, garanții care ne vor permite, cu efectul de pârghie destul de importantă, sperăm noi, să uh, colectăm, să avem 700 de miliarde de, de investiții uh, publice și private necesare pentru planul de redresare și de însoțire și transformare. Apoi vom uh, mai avea și 250 de miliarde de uh, credite back-to-back, uh, mobilizabile la cererea statelor membre. Nu e vorba de uh, aceleași dobânzi pentru cele, ca pentru cele 500 de miliarde, și la aceste 750 de miliarde se vor uh, adăuga cele 540 de miliarde care au fost uh, uh, promise de către Eurogrup. În cele trei pachete, 230 de miliarde de către BEI, 240 de miliarde uh, pentru fondurile structurale. Un alt aspect important pentru mine îl reprezintă faptul că aceste fonduri face față, fac față unor nevoi concrete identificate. Avem trei piloni trei moduri de intervenție. În primul rând, parteneriatul cu statele membre, care uh, vor fi implicate pentru a configura aceste planuri uh, naționale uh, de redresare la fața locului. Ele vor fi finanțate din instrumentele, deci mecanismul de redresare, fondul REACT, fondul pentru o tranziție justă și, bineînțeles, și e un alt aspect important, având în vedere progresele pe care va trebui să le atingem în cadrul semestrului european. Și aș dori să subliniez faptul că e important ca banul pe care îl, banii pe care îi adunăm uh, împreună să ne permită să uh, uh, orientăm aceste tranziții ecologică, digitală și de reziliență a ecosistemelor industriale. Vă amintiți de planul de redresare pe care l-am, l-am prezentat în prima jumătate a lunii martie. Și va exista și un control foarte strict efectuat de către comisie, un aspect important, un control uh, care se va manifesta prin intermediul uh, condiționalității. Al doilea pilon, mobilizarea unor investiții private prin uh, intermediul unor credite și a unui capital equity. În primul rând, vom consolida Invest EU, mai ales pentru investițiile în infrastructură, pentru a încuraja uh, Uh, tranziția ecologică, apoi un instrument nou, un instrument de solvabilitate, solvabilitate pentru a ajuta întreprinderile uh, care se află în pericol să se recapitalizeze și să obținem același nivel uh, pe piața internă în fața riscului de faliment. Trebuie ca toți actorii industriali să aibă acces la capitaluri care sunt uh, puse în mare parte la dispoziția statelor membre pentru a uh, sprijini uh, companiile în această fază temporară și de scurtă durată și apoi pentru a susține lanțurile industriale strategice și pentru a evita strategiile de investiții agresive în domenii sau asupra unor companii strategice. Cu alte cuvinte, ca unii actori externi să folosească acest moment de vulnerabilitate conjuncturală cu care se vor confrunta anumite întreprinderi, mai ales din domenii strategice, pentru a le acapara și asta nu ar fi în interesul Uniunii Europene. Al treilea pilon, uh, o majorare uh, a bugetului pentru programe precum Orizont Europa, RESC EU, dar și un nou program de sănătate care va fi important, cu siguranță vom discuta despre el. Acum câteva observații importante. Dincolo de structura planului, aș dori să mai menționez câteva aspecte importante în ceea ce privește mecanismul de emitere de datorie comună, care uh, deschide o perspectivă importantă pentru bugetul european. Bineînțeles că, ca orice datorie, ea va trebui să fie rambursată, probabil că de-a lungul la mai multor uh, CFM-uri. Uh, avem, ne gândim cam la 30 de ani având în vedere situația excepțională cu care ne confruntăm astăzi, ni se pare totuși o maturitate acceptabilă. Sper că vom uh, avea resursele necesare cu dobânzi mici pe piețe pentru a nu împovăra și mai mult uh, bugetele uh, viitoare. În ceea ce privește fiscalitatea, am discutat uh, foarte mult uh, despre uh, aspectele fiscale. Aș dori să fac câteva precizări. Bineînțeles că întotdeauna încercăm la nivel european să inovăm. Nu sunt comisar pentru finanțe, dar în orice caz trebuie ca împreună cu statele membre și cu Parlamentul să ne acordăm timpul necesar și să discutăm acest subiect cu mare seriozitate. Apoi, nu vom avea o alocare pe ecosistem. Uh, știm că criza afectează fiecare ecosistem industrial, uh, le-am identificat, am spus astăzi, însă statele membre trebuie să-și definească prioritățile în funcție de structura economiilor lor. Prin planurile naționale de redresare, unele vor ajuta turismul, alții uh, construcția de ma- ma- mașini, alții sistemele de sănătate, alții toate trei aceste domenii și alte ecosisteme, dar în orice caz totul trebuie să se facă în coordonare la nivel european, dar este foarte important ca reacția să fie așa cum am spus înainte, să fie adusă pe teren. Uh, acesta este miezul uh, abordării noastre. Și acum, în ceea ce privește sprijinul pentru IMM-uri, aș dori să spun că abordarea pe ecosisteme ne permite să abordăm uh, situația IMM-urilor în cadrul ecosistemului în care evoluează și asta ținând cont de specificul lor în ecosistemele respective. Sprijinul pentru IMM-uri se va face la mai multe niveluri și aici aș dori să le prezint. În primul rând, la începutul crizei am consolidat uh, garanțiile pentru creditele pentru IMM-uri. Prin uh, ajutoare uh, de stat naționale, IMM-urile au primit și vor continua să primească un ajutor direct indispensabil. După aceea, în pachetul Eurogrupului, aș dori să vă reamintesc că uh, fondul de garanție de la BEI va mobiliza 200 de miliarde care uh, vor fi uh, țintite înspre IMM-uri. În cadrul planului de redresare europeană, IMM-urile vor putea fi principalii beneficiari ai planurilor naționale de redresare și am încurajat uh, statele membre să procedeze astfel. În domeniul turismului este foarte important. Am mai discutat acest subiect în domeniul culturii, al domeniul construcțiilor, un alt domeniu afectat uh, în uh, distribuție, dar și alte domenii, industria automobilă și așa mai departe. Și apoi, toate instrumentele legate de Invest EU și uh, de EFSI au fost concepute în sprijinul în favoarea IMM-urilor pentru a le ajuta cu nevoile de solvabilitate, dar și de tranziție digitală sau, așa cum am spus, pentru a face față riscurilor de achiziționare oportunistă agresivă de către actori terți care ar putea profita de această situație specială și deci e motivul pentru care am uh, lansat aceste fonduri, pentru a ajuta IMM-urile să se apere. Acest uh, sprijin uh, este foarte important, e convingerea mea uh, foarte puternică, pentru că prin IMM-urile sale, prin startup-urile sale, Europa poate deveni liderul tranziției digitale, dar și ecologice. Deci va trebui să păstrăm Uh, acest uh, ecosistem uh, cât mai activ și IMM-urile ne vor ajuta în acest sens. Acum, în legătură cu prioritățile politice și legislative. E un aspect important pentru că trebuia să punem bazele redresării europene și asta se va poate face doar dacă înregistrăm uh, progrese în ceea ce privește strategia industrială și digitală. Trebuie să ajungem la un echilibru între cele trei obiective, uh, ecologic, digital și reziliența, care se vor consolida reciproc. În ceea ce privește tranziția ecologică, dorim să uh, uh, susținem uh, rețeaua 5G, sigur uh, cu respectarea criteriilor toolbox-ului, după aceea să ne ocupăm de cloud-uri, de sistemele securizate de comunicare, superchain, tehnologia cuantică, blockchain și așa mai departe, o altă verigă importantă în uh, strategia digitală și după aceea strategia datelor pentru a crea condițiile necesare pentru o nouă realitate industrială. Apoi, în ceea ce privește cadrul de reglementări, el va trebui să fie renoit, mă refer mai ales la, la rolul uh, platformelor digitale în economia și societatea noastră avem în Europa un proces uh, democratic și deci astfel sperăm să ajungem la un echilibru, așa cum uh, am procedat în jurisprudența să ajungem la un echilibru. Reamintesc că am lansat uh, marți o consultare publică care va continua până în septembrie. În ce privește a treia tranziție, aș dori să punem accentul pe reziliența și pe autonomia Europei, mă apropiu de concluzie. Trebuie să fie foarte clar, această criză, constatăm, Uh, declanșează și tensiuni geostrategice importante care se vor uh, acutiza. Europa însă trebuie să fie un factor de stabilitate între China și SUA și planul de redresare trebuie de asemenea să fie o reacție în fața acestei provocări. Și inițiativa pe care o pregătim cu, în ceea ce privește controlarea subvențiilor uh, din țările terțe este foarte importantă. Și nu trebuie să fim naivi, subliniez acest lucru, trebuie să uh, insistăm pe instrumentul FTI Screening și să vedem ce putem face în ceea ce privește accesul la piețele publice, la licitații. De asemenea, trebuie ca în mod coerent să folosim toate instrumentele bugetare pe care le avem la dispoziție, care trebuie să formeze noua strategie europeană și Uh, de mai multe ori am discutat acest subiect cu dumneavoastră, dar vă stau la dispoziție pentru a continua această dezbatere pe săptămânile viitoare. Iată, domnule președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați, ce doream uh, să vă spun în introducerea mea. Acum vă stau la dispoziție pentru a răspunde la cele 32, am notat, uh, la cele 32 de întrebări care îmi vor fi adresate. Mulțumesc! Mulțumesc, beaucoup, monsieur le commissaire. Au moins 32, parce que Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, măcar 32 de intervenții, pentru că vom mai avea poate și 2-3 intervenții în plus. Oricum, o să vedem atunci. În primul rând, acum să vedem care sunt primele întrebări. Sunt din partea coordonatorilor, din partea grupurilor politice și o să vreau să vă rog să respectați timpul care v-a fost alocat, și anume de 3 minute pentru fiecare intervenție. O să începem cu grupul PP, bineînțeles, domnul Cristian Iller. Stimate domnule comisar, bun venit la comisia noastră din nou. În primul rând, aș dori să vă felicit, pentru că, deși este oarecum păcat că propunerea dumneavoastră cu privire la politica industrială a apărut mai degrabă ca o anexă la planul de redresare, prima mea întrebare este următoarea. Suntem de acord cu ideea sectoarelor industriale, cu um, ecosistemul, cu instrumentariul, dar uh, văd că există și un argument microeconomic care trebuie să fie folosit pentru pierderea capitalului propriu. Deci aici uh, se încearcă o reflectare a uh, lipsei unor fonduri din planul de redresare, dar nu este de fapt cu totul uh, uh, explicabil, pentru că dumneavoastră spuneți că e bine că nu este o condiționalitate legată de aceste fonduri. Din partea PPE-ului și a mea, noi avem o problemă cu acest lucru, pentru că dacă avem o politică industrială, eu cred că ea n-ar trebui să fie folosită ca motivul pentru care se cheltuie banii, ci ar trebui și să determine cum sunt structurate cheltuielile. Suntem îngrijorați mai ales că nu există un echivalent între pactul verde, care este integrat în planul de redresare, și uh, agenda de redresare sau schema de redresare ca atare, pentru că acestea noi zicem că ar trebui să fie pe picior de calitate. Mi se pare o problemă acest lucru și se reflectă și în felul în care banii sunt după aceea alocați pe diferitele dosare din CFM. Altă întrebare din partea mea în ceea ce privește consecvența ne uităm acum la planul de redresare, dar în același timp uh, facem uh, schimbări de reglementare. Vrem o lege cu climatică unde impunem o reducere de 55% de dioxid de carbon. Aceasta trebuie să fie datorată naturii uh, de transformărilor din industrie, dar aceasta nu se reflectă ca atare în planul de redresare. Dacă vrem să vedem uh, o industrie transformatoare în Europa, ar trebui să ne focalizăm în investițiile noastre din schema de redresare pe acest punct. Avem, de exemplu, o reglementare cu privire la clădiri, unde avem mai multe condiționalități cu privire la reducerea de dioxid de carbon, dar nu se reflectă în bazucaul uh, pe care îl numim planul de redresare. Deci, unde e consecvența în toate acestea? Ce vreau să spun e, dacă vrem o legislație climatică, dacă vrem să avem un deceniu care să transforme cu adevărat lucrurile în uh, domeniul industriei aeronautice, de exemplu. Cum credeți noastră că se pot lega aceste politici între ele? Sau avem un plan de redresare izolat pentru fiecare? Adică nu avem condiționalitate, dar vom uh, cheltui 750 de miliarde și în același timp avem și politicile europene care țin de piața internă și avem și o ambiție pe um, domeniul digital sau pe înverzire. Dar fiecare pare să fie un sector izolat și nici uh, instrumentele nu par să fie prea consecvente, pentru că, de exemplu, în ceea ce privește cercetarea, nu se referă nimic în document la anul 2030, 2035, deși în planurile uh, individuale se vorbește de 2035 și 2050. N-ar trebui, deci, ca aceste politici să aibă și o legătură cu uh, cadrul de reglementare, cu planul de redresare și cu ceea ce am dezvoltat noi ca politici industriale, pentru ca să avem o abordare mai coerentă din punct de vedere economic. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Eller, acum din partea S și D, doamna Patricia Toia. duramente la struttura industriale europea. Structura industrială europeană va duce la întreprinderi mai slabe în toate țările și riscul este ca ele să iasă din lanțul de aprovizionare fără să poată să-și mai vândă produsele, chiar dacă au reluat munca. Poate că a fost bine, într-adevăr, să dăm ajutoare de stat, dar era nevoie de o intervenție publică, după părerea mea, și pe economie. Și în continuare este nevoie de o intervenție publică în economie. Dacă lăsăm totul la îndemâna statelor, dacă nu există un cadru european, atunci această sarcină, prin intermediul planurilor care s-au pus în aplicare în legătură cu criza COVID, nu cred că vor reuși, pentru că altfel capacitatea bugetară a diferitelor state nu va mai putea să ducă decât la o separare și mai tare, la o asimetrie și mai mare și aceasta va slăbi și țări foarte puternice. Condiția pentru a avea o Europa puternică, o industrie așadar europeană care să reziste, atunci trebuie să o facem rezistentă față de concurența mondială și toate aceste reguli o să o facă să slăbească. Vă întreb dacă n-ar trebui să ne implicăm pentru o politică care să ducă la o implicare mai puternică a sectorului public. Eu nu am nicio problemă cu identificarea unor zone care ar putea să fie de uh, lider european pentru noi, în care am putea noi să fim așadar lideri la nivel mondial chiar. Știți că sunt două, doi piloni și că grupul nostru are o prioritate în domeniul social, uh, ocupațional, digital și consideră că aspectele legate de ocupație trebuie să fie inclusive față de cele sociale și trebuie să fie orizontale. De aceea vă întrebăm care ar fi o politică industrială europeană coerentă. Eu înțeleg că dumneavoastră ați vrut o alianță pentru hidrogen, ați vrut să se modifice sursele de energie, ați vrut de asemenea ca în domeniul mediului să se facă o revoluție, dar e foarte greu să obținem toate aceste lucruri dacă nu ne uităm și la afirmațiile care se fac în domeniul digital. Dumneavoastră ați spus că infrastructura e omogenă în Europa. Suntem ca un puzzle și nu avem niciun fel de coerență în Europa. Ca să nu mai vorbim de rețelele de mm, internet, de exemplu, care sunt foarte diferite de la un stat la altul. Ba chiar în unele state nu sunt uh, unele rețele dezvoltate deloc. Mi se pare că totuși aceste drepturi, precum conectivitatea, au devenit drepturile omului în uh, momentul acesta. Trebuie să facem investiții tocmai pentru a putea găsi o cale de uh, ieșire din izolare a tuturor celor care nu mai au dreptul la aceste um, chestiuni fundamentale. Dreptul la educație, școlile, ele. Am văzut prin această criză cât de important este ca toți să aibă acces prin instrumente tehnologice la educație. Iar pentru industrie, digitalizarea industriei e mult mai dificilă decât cea prin întreprinderile mici și mijlocii și de aceea din cauza că lipsesc mijloacele tehnice, mai avem uh, și probleme suplimentare în anumite zone. Ce facem cu această omogenizare care ar trebui să fie făcută? ce facem cu implementarea tuturor planurilor digitale pe care le aveam pentru ca ele să devină realitate. Mulțumesc, uh, doamnă comisar, mulțumesc. Doamna de la Baiova, Martina, are cuvântul acum, vă rog, spune domnul președinte. Martina? Martina, mă auzi? Could you please press the speak button, madam? Madam. Puteți apăsa pe butonul speak? Da. Mă auziți acum? Iertați-mă. Trebuie să mai încep o dată, bănuiesc, nu? Stimate domnule comisar, bun venit înapoi la comisia noastră. După cum ați spus dumneavoastră printre sectoarele cele mai afectate de criza COVID este sectorul auto, care reprezintă 14 milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană, 7% din PIB-ul european și 28% din cheltuielile totale ale Uniunii în agenda de dezvoltare. Din cauza carantinei, au existat pierderi de până la 2,5 milioane în unitățile de producție și în anul, anul trecut, în perioada corespunzătoare, 76% mai multe mașini au fost înregistrate în circulație. Deci, planul pe care l-ați prezentat este un punct important de plecare, dar trebuie să ne uităm la care sunt efectele concrete ale unor cerințe de reglementare și la calendarul acestor reglementări. Măsurile de protecție împotriva uh, crizei COVID au rămas în în uh, urmă, omologarea și altele și este nevoie să ne uităm la toate nevoile acestui sector și să nu propunem un ajutor de uh, ieșire din criză pe de-o parte și în același timp să impunem alte obligații și sarcini pe de altă parte. E nevoie deci să ne uităm uh, atent la uh, legislația actuală, să intrăm într-un dialog cu actorii implicați și la fel cum am făcut-o pentru analiza acestei crize, trebuie să vedem care sunt cei care suferă cel mai mult de um, aceste reglementări, uh, sfârșitul de serii, de exemplu, sau cei care trebuie să impună anumite uh, standarde pe anumite vehicule, trebuie să încercăm să-i ajutăm pe aceștia. Apoi, altă întrebare care este mai degrabă orizontală. Noi trebuie să ne uităm foarte atent și la situația IMM-urilor și cred că toată lumea e de acord cu mine. Însă, în momentul de față, nu cred că facem destul. Dacă ne uităm la actul care a fost semnat în Statele Unite pe 27 martie, foarte multe miliarde de dolari au fost alocate pentru IMM-uri și pentru ca IMM-urile să poată să-și mențină angajații în cadrul pandemiei. Dacă ne uităm în atenție la pachetul de redresare și la propunerea CFMR aliniată de anul trecut, nu prea există aceeași grijă pentru dimensiunea IMM-urilor, cel puțin în ceea ce privește comunicările din partea Comisiei. Această comisie se uită deja la posibilitatea de a revizui strategia industrială post-COVID, la nivel european. Eu aș dori însă să vedem o sinergie adevărată care să se alinieze față de obiectivele acestei uniuni, așa cum au fost ele stabilite acum trei luni. Atunci, vă întreb două întrebări. Cum poate Comisia să se asigure susținerea, să asigure susținerea față de IMM-uri și cum poate să aibă o abordare mai prietenoasă față de IMM-uri. Care sunt instrumentele concrete pe care le propuneți dumneavoastră? Nu mă refer aici la ceva general pe care l-am văzut în comunicările comisiei, ci ceva concret. Și a doua întrebare, cum vedeți dumneavoastră rolul uh, rețelei uh, IMM-urilor și a trimișilor special pentru IMM-uri? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Martina. Acum uh, dăm cuvântul grupului ID, domnul Borchea. Paolo, te rog. Bună ziua, domnule Vroton! Bună ziua, domnule președinte! Cel mai important aspect este în momentul de față să facem fața așteptărilor cetățenilor și întreprinderilor din Europa și din statele membre, așa cum am spus-o și ieri în reuniunea de coordonare. Sugestia mea, dacă îmi permiteți, către comisie, este să folosească principiul de subsidiaritate, să folosească abordarea de jos în sus. În legătură cu schema de redresare, Comisia a propus o serie de noi uh, impozite, cum ar fi taxa digitală sau taxa pe amprenta de carbon, uh, pe importuri de anumit tip, dar și uh, o taxă pe piața internă pentru companiile mari. 0,2% este această taxă din cifra de afaceri a firmelor mari, a giganților de pe piața europeană și aceasta ar putea duce la 10 miliarde de euro pe an, sursă de venit. Am impresia însă că există divergențe în cadrul comisiei cu privire la folosibilitatea acestei taxe, dacă putem să-i spunem așa, la acestui mecanism văd că există membrii ai comisiei care doresc să pună în aplicare astfel de măsuri. Dumneavoastră, domnule Breton, aveți o abordare mai rezervată, mi se pare. Având în vedere că simțim scepticismul cu privire la fezabilitatea schemei de redresare, o astfel de diferență de opinie în comisie mi se pare că ar submina fundația planului de redresare ca atare. În ceea ce privește taxa de, pe carbon la frontieră, există temeri că Uniunea Europeană ar putea să lanseze pe piață un mecanism slab, din temerea de a nu supăra partenerii principali comerciali la nivel internațional, ceea ce din nou ar subminia, submina eficiența unui instrument esențial în uh, cadrul schemei de uh, redresare din punct de vedere financiar. Și altă întrebare. Dumneavoastră, considerați că veți ajunge la un acord cu domnul comisar Han? Eu sper că veți ajunge la acest acord și în caz că veți ajunge, cum veți face să ajungeți la un acord cu dumnealui? Cum puteți să ne asigurați uh, cu privire la uh, mecanismul uh, la, de taxă pe carbon la frontieră odată ce va fi introdus? Cum puteți să ne liniștiți? Mulțumesc, domnule Borchea. Acum are cuvântul un reprezentat al verzilor, coordonatorul, domnul Ninisto, să ia cuvântul. Vila? Mă auziți? Are you Ihi. Nu este online. O să revenim la dumnealui, mulțumesc. Dacă poate domnul Krasnodevski este pregătit, vicepreședinte și coordonator din partea ECR, aveți cuvântul, domnule Krasnodevski. Da, bună ziua. Mă auziți? Vă auzim foarte bine și vă vedem. O să vorbesc poloneză. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru cuvânt, doamnelor și domnilor. Stimate domnule comisar, bun venit la noi în comisie. Am câteva întrebări pentru dumneavoastră. O întrebare se referă la finanțarea acestui program gigantic de redresare. Dacă citeți presa, dumneavoastră sunteți pentru euroobligațiuni. Vreau să știu dacă v-ați schimbat opinia de când ați afirmat aceste lucruri. Sau dumneavoastră mai aveți în continuare opinia că planul de redresare se poate pune în aplicare cu euroobligațiuni și că va trebui să fie ajutat de ele. Ce părere aveți de această opțiune? Apoi, o întrebare cu privire la sinergia dintre diferitele programe și cum trebuie să fie coordonate aceste programe. Strategia industrială care a fost numită deja și când e vorba de planul de reconstrucție, dar și de rolul statelor membre, toate acestea se vor schimba cu totul. Când Germania, de exemplu, verifică strategia de redresare și uh, eventual își stabilește noi obiective, cum va trebui să-și exercite rolul său, rolul său de stat membru în acest context? Și altă întrebare pe care vreau să vă adresez este legată de protecția industriei europene. Tocmai Franța, unde avem nevoie de o colaborare mai bună, s-a poziționat față de fondul de apărare. Acesta a fost redus în mod uh, dramatic și nu mai există marjă pentru o autonomie strategică, de fapt, în, uh, dom- în domeniul apărării. Cred că foarte mulți deputați, cel puțin din regiunea mea, sunt foarte îngrijorați de această evoluție. Ne facem griji cu privire la mobilitatea forțelor armate și cu privire la siguranța în general mai ales în urma pandemiei și a consecințelor, deci, pandemiei pe sectorul de apărare. Colegul meu, Șofdinovski, Tobișovski, se corectează vorbitorul, va vorbi și despre politica aerospațială. Cred că există foarte multe reduceri aici în ceea ce privește CFM-ul. Un astfel de program mai ales dacă e să folosim aplicațiile de trasabilitate. Vreau să vă întreb dacă ele sunt mai degrabă prevăzute pentru Bluetooth sau pentru sistemul Galileo. Pentru că ar fi un instrument esențial și pentru stocarea datelor și pentru gestionarea datelor. O îmbunătățire a sectorului respectiv. Ar fi important să putem să respectăm anumite standarde, să facem o cartografiere mai amplă, iar uh, dacă vorbim de trasabilitate, se leagă de siguranță, bineînțeles. Mulțumesc. Acum, domnul o să mai încercăm să stabilim legătura. Da, mulțumesc foarte mult. Am probleme cu imaginea. Voi vorbi fără imagine.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 ca ultimă intervenție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că vă aflați din nou aici alături de noi. Am să vă pun și eu câteva întrebări ca să ridic numărul acestora. Când vorbim de utilizarea banilor publici, trebuie să o facem în profitul cetățenilor. Iar pachetul de redresare pe care strategia industrială și Green Deal-ul l-au lansat va susține o serie de companii, în special pe cele mari, centrându-se în primul rând pe elementul de competitivitate, fie că e vorba de competitivitate durabilă pentru Green Deal, de a deveni lider mondial la nivelul digital, însă aici problema este că am putea ajunge la ideea că până la urmă competitivitatea companiilor este un bun comun global sau european și aceasta justifica utilizarea fondurilor pentru a crește la maxim această competitivitate și o astfel de logică a competitivității nu aduce beneficii tuturor. De multe ori uh, avem imaginea unui număr de persoane uh, în Europa care și-au pierdut locul de muncă și salariile, tocmai în urma acestui discurs al competitivității care a dus la această consecință. Deci riscul, din punctul meu de vedere, este ca banii publici, până la urmă, să ne aducă uh, un nivel de investiții pe care sectorul privat nu e dispus să o facă uh, și totuși uh, sunt dividende pe care aceștia le primesc uh, în urma beneficiilor și până la urmă sectorul privat va fi cel care va obține beneficiile directe în urma acestor investiții publice. Și am să dau două exemple. Vorbim de sectorul uh, uh apărării, alarmelor, se vorbește explicit uh, aici de faptul că cercetarea de noi tehnologii este riscantă, deci uh, vom face o cercetare publică, dar armele până la urmă unde merg și profiturile de asemenea unde merg sau ce se întâmplă în domeniul farmaceutic, medicamente și vaccinuri în care UE a dat uh, bani, așa cum a, a arătat dosarul publicat uh, de Global Health Advocates, și, mm, până la urmă, uh, compania farmaceutică este cea care beneficiază de aceste profituri. Deci vă întreb, nu e nevoie de mai multă condiționalitate față de aceste companii din punctul de vedere al dividendelor acordate, a impozitelor de plătit, a locurilor de muncă oferite și aici să facem legătura și cu paradisurile fiscale în care s-ar putea instala aceste companii și în al doilea rând taxa pe multinaționale pe piața unică așa cum a propus-o Comisia, ce se întâmplă cu ea, erați împotrivă sau nu și în al treilea rând dacă facem investițiile, dacă colectivitatea își asumă riscul, nu vom ajunge ajunge la un sector public pentru industria farmaceutică, de exemplu. Deci dacă tot plătim, măcar să vedem și rezultatele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Botenga. Domnule comisar, vă dau cuvântul pentru 10 minute pentru a răspunde la întrebările și comentariile făcute de coordonatorii noștri. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Am să încerc să răspund rapid, dar să trec în revistă prin toate aceste întrebări. În primul rând, vreau să mulțumesc domnului Eller pentru întrebarea sa, care este extrem de importantă și merge în linia filozofiei noastre, cred. Planul de redresare a fost măsurat și conceput ținând cont de ecosistemul industrial, sau cel puțin așa cum apare în linia directoare dinaintea pandemiei, nu era vorba doar de o abordare economică, o abordare birocratică, să spunem, ci o abordare la care am ajuns discutând deschis cu companiile afectate, discutând despre situația lor. Și cred că asta ne diferențiază de uh, alte planuri realizate pe alte continente și mă gândesc în special aici la Statele Unite, China sau chiar și Japonia. Și trebuie să găsim aici un nivel echivalent de intervenție față de uh, rivalii noștri la nivel industrial, care sunt uh, concurenți mari și importanți pe care i-am citat. În al doilea rând, mă întrebați ce se întâmplă cu studiile făcute. Logica pe care am menținut-o noi este aceea a prezentării planurilor de redresare de către statele membre, bineînțeles într-un dialog deschis cu Comisia pe marginea acestor planuri pentru a verifica că se respectă toate obiectivele în ceea ce privește reziliența și partea digitală și toate aceste planuri trebuie să fie ajustate mai ales ținând cont de nevoia anumitor sectoare de activitate sau anum, anumitor companii. Este o, o temă extrem de importantă și aceste planuri trebuie să țină cont de obiectivele digitale, de tranziție ecologică. Bineînțeles, planurile sunt evaluate de către Comisie în cadrul semestrului european, însă aș adăuga aici că s-a vorbit și despre reglementare. Reglementarea trebuie să țină cont de situație, de contextul actual. Bineînțeles, nu putem uh, pune sub semnul întrebării obiectivele uh, pactului verde, dar, pe de altă parte, trebuie să vedem ce se întâmplă în situația actuală și ce se va întâmpla în săptămânile sau lunile următoare. Urmărim și monitorizăm îndeaproape ce se întâmplă în realitate, pentru că obiectivul este acela de a salva firmele, nu neapărat să le facem munca în locul lor, pentru că uh, acestea sunt cele care dețin uh, locurile de muncă și know-how-ul necesar. Așa cum spuneam în discursul meu, noi ne susținem pe patru piloni, uh, conectivitate, tehnologie și uh, încă două pentru evaluarea pe care am făcut-o. Pentru doamna Toia, Ați vorbit despre companiile cele mai vulnerabile și capacitățile existente la nivelul statelor membre. Noi am dorit să intervenim cât mai repede cu putință, în special pentru a ajuta IMM-urile. Doamna Toia vorbea despre termenul de campioni europeni, nici măcar nu vreau să menționez aici termenul de lider, pentru că până la urmă totul se întâmplă într-un ecosistem la nivel european și nu numai, chiar și la nivel global și trebuie să recunoaștem, tocmai asta înseamnă un ecosistem, marile companii joacă un rol important și, uh, bineînțeles, uh, concurența pe piață în afara Uniunii implică foarte multe sectoare de activitate și știu că această viziune este uh, uh, valabilă pentru o bună parte dintre dumneavoastră. Ați vorbit, pe de altă parte, și de problema conectivității și dreptul la conectivitate. E clar că timpul este esențial. Vom uh, accelera eforturile făcute pentru a avea tehnologia 5G prezentă peste tot. Lucrăm pe această temă și pentru posibilitatea de a avea un acces cât mai rapid și mai răspândit pe întreg teritoriul UE al 5G. Martina de la Vagioba, IMM-urile. Vreau să uh, menționez acest punct pentru că este o temă esențială, este în centrul atenției noastre, am repetat-o de nenumărate ori, avem, uh, fie aveam o direcție generală de IMM-uri la DigiGrow și acolo practic se amesteca un pic totul pentru că avem IMM-uri în domeniul turismului, auto și așa mai departe, spațiu și tot ce vreți, fie integram IMM-urile în țesutul lor natural, deci în ecosisteme. Ele sunt prezente peste tot și toată lumea trebuie să fie conștientă pentru că în felul acesta am conceput planul nostru. IMM-urile sunt esențiale pentru redresare și pentru a uh, implementa acest plan de redresare. Deci sunt miezul ecosistemului și tocmai de aceea lucrăm pe marginea acestui concept. Uh, IMM-urile, până la urmă, sunt cele mai afectate, de fapt, de această criză și sunt multe planuri care se îndreaptă către IMM-uri. Poate vă amintiți, avem și cele 200 de miliarde uh, care sunt puse la dispoziție de către BEI. Aproape toate aceste 200 de miliarde sunt pentru IMM-uri. În planul de redresare, de asemenea, s-au citat în primul rând IMM-urile și aici uh, vedem în domeniul turismului, a culturii, a construcțiilor, dar și în uh, domeniul auto, peste tot e vorba de uh, contracte externalizate către mici întreprinzători, deci uh, și aici există o promovare extrem de puternică pe care o vom uh, implementa cât mai repede cu putință, pentru că de acolo vine cererea. InvestEU, pe de altă parte, avem planuri specifice pentru IMM-uri, instrumentul uh, de asemenea pentru IMM-uri, strategia de investiții pentru a proteja IMM-urile în sectoarele cele mai critice. Deci, vedeți, avem o întreagă arhitectură care a fost uh, concepută și nu vreau să intru acum uh, în mai multe detalii, doar dacă aveți uh, o întrebare mai specifică, dar IMM-urile, într-adevăr, sunt un element, un element absolut esențial. Domnul Borchia, vreau să fiu foarte clar cu dumneavoastră nimic nu s-a hotărât în legătură cu uh, finanțarea planului. Sunt încă discuții pe această temă. Știu că de multe ori se fac afirmații, dar care nu sunt uh, neapărat adevărate. De multe ori sunt informații care se dau în legătură cu decizii luate, în legătură cu impozitarea și așa mai departe. Nimic nu e adevărat. Singurul lucru pe care l-am spus și îl reiterez aici este că eu sunt favorabil în calitate de comisar pentru două elemente. N-am zis mai mult de două, doar două și de altfel am spus-o de mai multe ori, uh, sunt favorabil pentru a avea un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon. Pentru că atunci când vom avea produse care intră pe piața internă, care vin din zone unde uh, nu uh, se acordă atenție elementelor ecologice, mi se pare că e normal să avem un astfel de mecanism de ajustare și mi s-a părut o idee bună pentru că aceasta va aduce beneficii la bugetul Uniunii. Și vă reamintesc, dar știți foarte bine, acest mecanism există deja în ceea ce privește drepturile vamale, care sunt percepute la frontierele Uniunii, și care finanțează în integralitate bugetul Uniunii. Bineînțeles, după aceea se îndreaptă către statele membre și statele membre sunt cele care trebuie să uh, uh, preia aceste taxe. Dar unii probabil doresc să îndrepte discuția spre o altă zonă, ceea ce nu este potrivit acum. Am spus, bineînțeles, că dacă găsim o soluție în cadrul discuțiilor la OCDE în ceea ce privește taxa digitală și aici cu beneficii pentru întreaga piață, piață unică, bineînțeles că ă, nu voi fi împotrivă pentru că această taxă ar putea fi utilizată la întregul, la nivelul Uniunii. Eu știți foarte bine, experiența mea este bogată, am fost și ministru de finanțe, dar când se ajunge la astfel de discuții, imaginația pur și simplu nu are limite. Unii uh, vin cu idei, uh, tot felul de idei din ce în ce mai ciudate, dar în ceea ce mă privește am fost întotdeauna foarte clar și mențin ceea ce v-am spus și până acum. Nu există niciun fel de divergență aici, pentru că până acum nu s-a hotărât nimic poate peste câteva luni de zile sau poate și mai mult, pentru că vorbim aici de termene îndepărtate, de 2050, de exemplu, deci vom avea timpul să vedem ce se va întâmpla și să luăm decizii în funcție de situația care va evolua. Domnul Krasnodevski, ați pus întrebări care sunt importante în legătură cu uh, fondul STIM. După cum știți, înainte de a veni eu, propunerea președinției finlandeze era de a avea 7 uh, miliarde de euro pentru uh, Fondul European de Apărare. Eu v-am spus, am vorbit-o cu dumneavoastră, că mi se pare insuficient. Uh, acum s-a propus mai mult, e deja mai bine, însă mi-aș dori să discutăm împreună și să vedem dacă această sumă poate fi uh, crescută pentru acest fond. Domnule Krasnodevski, ați vorbit și despre rolul statelor membre în planul de redresare. Și v-am spus-o, statele membre trebuie să vină cu acest plan de redresare pe care să-l prezinte Comisiei, discutăm împreună și vedem care sunt mijloacele de finanțare parțială sau totală a acestui plan în funcție de mijloacele pe care le vom avea și programele care trebuie implementate. Și nu e vorba aici de uh, relansare. Tocmai asta este noutatea. E vorba de faptul că Comisia Europeană, uh, care beneficiază de ratingul său pe piață, va emite obligațiuni, deci nu e vorba de eurobonduri, obligațiuni cu o anumită scadență, care vor avea o maturitate și sper acest lucru vă spun de pe acum, de 30 de ani, pentru că avem nevoie de mijloace care să intre progresiv în sistemul nostru, de resurse treptate, uh, trebuie să ne gândim și la viitor, tocmai pentru a permite rambursarea pe termen foarte lung a acestor bani. Pentru că acum suntem supuși unui șoc sistemic și, bineînțeles, nu trebuie să fim împovărați și bugetele noastre să fie împovărate de uh, uh, aceste obligațiuni. Deci aceste obligațiuni la termen vor putea beneficia de o rata dobânzii extrem de scăzută, tocmai grație ratingului Comisiei. Deci uh, este o adevărată oportunitate de care trebuie să profităm și, uh, bineînțeles, mai ales în uh, contextul actual. Domnule Ninisto, în legătură cu ajutoarele de stat și fragmentarea pieții interne, am văzut că anumite state au intervenit imediat, foarte rapid, însă eu nu acuz pe nimeni. Eu cred că toată lumea a făcut uh, foarte bine, pentru că piața internă este unitară și fiecare stat trebuie să intervină pentru a-și salva ecosistemul național și în felul acesta, practic, îi ajută și pe ceilalți. Și aici conceptul de solidaritate intervine. Așa când vorbeați de planul Germaniei, planul uh, Germaniei a fost uh, unul foarte bun, planul uh, votat de Bundestag și care a fost implementat foarte rapid și acesta este un lucru bun pentru că Germania este primul motor economic al Europei, deci asta a avut consecințe și pentru ceilalți, dar e clar că toți cei din UE și din piața internă trebuie să aibă acces în condiții egale la o, un astfel de ajutor. Și, practic, nu există niciun stat în Uniunea Europeană, la ora actuală, care să poată face față singur uh, nevoilor actuale. Toate statele sunt îndatorate și toate vor trebui să se îndatoreze, indiferent că e vorba de Franța, de țările de jos, uh, Germania și așa mai departe. Și am pledat pentru acest lucru ca să fie foarte clar pentru toată lumea. Trebuie să avem un acces echivalent, identic pentru fiecare stat, pentru ca fiecare națiune să-și poată susține sectoarele economice și industriale care au nevoie. E important să reamintim acest lucru și uh, mulțumesc că mi-ați oferit uh, ocazia să o fac, pentru că aceasta ne permite să evocăm uh, scenariul pentru statele membre care nu au această disponibilitate încă de la început, nu pentru totdeauna, pentru o anumită perioadă de timp, în care accesul trebuie să fie identic și, deci, sperăm să fie disponibil încă din, de la sfârșitul lui septembrie, să avem în jur de 300 de miliarde de euro ca să intervenim și să compensăm aceste inegalități. Planurile naționale, pe de altă parte, am spus-o de mai multe ori, trebuie să ne asigurăm că se respectă directivele și liniile directoare ale Uniunii pe de altă parte și pactul ecologic. Europa a mizat pe aceste obiective, este ambițioasă, avem și strategia digitală, deci trebuie văzute toate în ansamblu, nu separat și trebuie să existe o coerență între ele. Și îmi pare rău că o spun direct suntem încă în situație de criză și ne confruntăm cu dificultăți și vom avea probleme în următoarele luni de zile, însă dacă ne gândim la partea de finanțare, trebuie să avem o oportunitate pentru a accelera această tendință a ieșirii din criză. Și Comisia va analiza, bineînțeles, cu atenție planurile care vor fi prezentate în cadrul semestrului european. Domnule Botenga, Vreau să vă reamintesc un lucru foarte simplu. Am înțeles foarte bine ce vreți să-mi spuneți. E adevărat în special pentru locurile de muncă. Ceea ce ați spus. E important să avem mijloacele necesare pentru a proteja locurile de muncă. Și pot să vă spun că Europa, față de toate celelalte continente, a fost de dreptul exemplară în, acest, în această etapă. Am văzut uh, mecanisme ca cele din Germania sau din Franța, mecanisme care au fost implementate și care, bineînțeles, sunt scumpe pentru uh, banul public, dar care sunt necesare pentru a susține locurile de muncă. De altfel, prima decizie care a fost luată nu a fost aceea de a salva o companie, ci de a implementa astfel de programe. Și la comisie pentru statele care nu au disponibilitatea fiscală sau spațiul social necesar pentru a o face, vom lucra prin fondul SURE, uh, care are 100 de miliarde de euro, să facem acest lucru, tocmai pentru a menține nivelul de uh, uh, ocupare a cetățenilor europeni în această criză sistemică. Bineînțeles, trebuie să însoțim ieșirea din criză, uh, procesul de redresare economică și să ne asigurăm că vom ajunge la o situație cât de cât normală, chiar dacă știm, uh, și tocmai asta face ca aceste măsuri să fie dificile, că activitatea uh, se va redresa încet, încet. Deci, Competitivitatea o cunoaștem foarte bine, am analizat-o, am programat-o, dar dumneavoastră faceați o aluzie mult mai directă în întrebarea dumneavoastră și anume mă întrebați dacă aceste mijloace nu vor fi utilizate pentru a crește competitivitatea unora. Bineînțeles, colectivitățile sunt cele care intervin aici și hotărăsc, dar trebuie să vă spun că mai ales pentru marile companii există condiții pentru o astfel de intervenție, de exemplu să nu se ofere dividende pe o anumită perioadă de timp, deci niște criterii care să fie compatibile cu mobilizarea banului public. Deci există condiționalități și am văzut la fața locului uh, că toate aceste condiționalități sunt necesare pentru a uh, susține planul de redresare. Și vă spun încă o dată că nu e vorba de o intervenție națională, sunt uh, multe inițiative și întotdeauna am să vă dau același răspuns dacă îmi puneți această întrebare. Pentru mine sunt uh, doar elemente care sunt interesante la nivelul frontierei și cred că în felul acesta am răspuns la această primă rundă de întrebări. Mulțumesc! Thank you so much. Mulțumesc. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră, domnule comisar Breton. Trecem acum la a doua rundă de întrebări. 23 de colegi s-au înscris la cuvânt. Fiecare primește un minut. Vă rog să vă respectați timpul pentru a-i da timp și domnului comisar să vă răspundă la aceste întrebări. Acum are cuvântul domnul Berențen. Thank you, uh, Chairman. Strategic Uh, autonomy is indeed essential. Mulțumesc, domnule comisar. Econ recuperarea strategică este foarte importantă pentru viitorul Uniunii Europene. Trebuie să reducem uh, dependența de alte părți uh, din lume în ceea ce privește echipamente medicale, lanțurile strategice valorice și aprovizionarea cu uh, echipamente. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că avem concurență egală și valorile noastre trebuie să uh, protejeze piața unică împotriva unor țări terțe care doresc să își sporească cota de piață. Pentru a obține autonomie strategică avem nevoie de protecție și de investiții. Am ascultat propunerea dumneavoastră pe partea de protecție în ceea ce privește uh, screeningul FDI, uh, monitorizarea subvențiilor și licitațiile publice, dar aș dori să vă întreb care sunt uh, propunerile dumneavoastră pe partea de investiții. Cum ne vom asigura că diversificăm producția și lanțurile de aprovizionare și cum vom Uh, investi în inovare pentru ca și alte părți de lume, din lume să depindă de noi și nu invers. Mulțumesc, domnule Berențen. Acum are cuvântul domnul Zoriniu, din partea socialiștilor. Thank you, dear commissioner. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc pentru explicații. Aș dori să vă felicit pe dumneavoastră și Comisia pentru propunerea excelentă pentru fondul de redresare. În timpul acestei ședințe, vom vota o decizie pentru a începe negocierile interinstituționale în ce privește Europa Digitală, uh, Orizont Europa, Fondul pentru Apărare și așa mai departe. Toate aceste programe pe care votăm astăzi fac parte din CFM și sunt foarte importante pentru o recuperare, o redresare de succes. Deci, uh, sinergia dintre aceste programe și uh, planul, uh, planurile naționale de redresare e foarte importantă. Cum va acționa Comisia pentru a asigura această energie? vorbesc și în calitate de raportor. Comisia vorbește despre o ajustare automată. Eu cred că această ajustare automată e o doleanță frumoasă. Ar trebui să avem mai mult decât această ajustare automată. Mulțumesc! Mulțumim! Acum are cuvântul domnul Grudler de la Renew. Bună ziua, domnule comisar! Vă felicit și eu pentru activitatea dumneavoastră și pentru acest plan de redresare excelent mă bucur de faptul că pentru partea de reparare, de reconstrucție, nu există condiționalitate pentru că trebuie într-adevăr să protejăm locurile de muncă și aici nu putem să impunem condiții. Aș dori să fac două observații rapide. În primul rând, nu există alocare pe ecosistem. a spus și dumneavoastră pentru că totul se face prin intermediul statelor membre. M-a surprins însă să citesc în presă că, de pildă pentru agricultură, s-au prevăzut 16 miliarde în fondul de redresare. Deci dacă a existat o comunicare uh, pentru unul dintre ecosisteme, ar fi bine să avem uh, și astfel de uh, comunicări pentru celelalte ecosisteme. Și o a doua observație. Cetățenii europeni tot aud despre acest sprijin de miliarde de euro, dar constată că nu există un program de redresare economică concret. Oare n-ar fi timpul să lansăm Alianța pentru Hidrogen sau o, constelare europea, o constelație europeană de sateliți uh, canti care ne-ar permite să avem internet pentru toată lumea? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Grutler. Acum are cuvântul domnul Sven Schulze, de la PPE. Domnule comisar, mă bucur că participați la această ședință. Aș dori să vă felicit uh, pentru planul de redresare. Mi-am dat seama că pentru uh, mecanismul uh, Connect EU a promis mai puține fonduri uh, decât inițial în domeniul transportului, de exemplu, uh, Facilitatea pentru, co- uh, pentru conectarea Europei uh, are doar 14 miliarde. Data trecută ni se promiseră 26 uh, de miliarde. Sunt uh, transferuri uh, în CFM sau e vorba de tăieri adevărate. Iar a doua întrebare, în ceea ce privește turismul, eu fac parte din Comisia de Turism la Parlamentul European, e unul dintre sectoarele industriale cele mai importante din Europa și dacă mă uit cu atenție la fondul de redresare uh, și la cifrele uh, prezentate săptămâna trecută pentru CFM, nu există ajutoare specifice pe sector pentru uh, această, acest sector industrial. Deci poate ați putea să ne spuneți câteva cuvinte și în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Galvez Munios. Um, yes, no, thank you, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să mă refer la trei chestiuni Aș dori în primul rând să insist asupra bugetului insuficient pentru Orizont Europa, apoi aș dori să mai insist și asupra efectelor asupra pieței unice și a inegalităților imense în ce privește subvențiile publice Uh, care nu reflectă de altfel uh, uh, volumul economiilor, pentru că economia germană reprezintă aproape jumătate din economia europeană, iar subvențiile au fost mai mari. Deci asta nu se reflectă în planul de redresare. E adevărat că există 14 ecosisteme industriale, dar sectoarele cheie de exemplu, construcțiile digitale, construcția de mașini, sunt, uh, uh, deci angajează un număr foarte mare de oameni. Dar nu se ține cont de uh, această ne- nevoie de a sparge segregarea pe sectoare. Cum ne puteți asigura că nu vom repeta greșelile din uh, Uh, crizele trecute. Cum ne puteți asigura că atunci când vom relansa ocuparea, uh, va fi vorba doar de ocupare pentru bărbați? Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Thierry Mariani. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, ați recunoscut că turismul a fost primul sector afectat de către criză și că probabil va necesita cel mai mult timp pentru a-și reveni. Vedem în Franța cât de lent Uh, cafenelele și restaurantele își reau activitatea. Însă știți foarte bine că hotelierii și cei care lucrează în restaurante așteaptă promisiuni pentru a-și redemara activitatea. Aveți linii bugetare identificate clar? Așa cum s-a spus, uh, există pentru agricultură. Aș dori să știu dacă există aceste linii bugetare clare pentru turism în revizuirea uh, CFM-ului 2021-2027 aveți informații în legătură cu suma globală și procentele pentru acest uh, sector. Aceste informații sunt foarte importante pentru ca IMM-urile să își poată face previziuni economice și să știe în ce condiții vor putea beneficia de aceste ajutoare. Aș dori să insist asupra uh, faptului ca uh, acordarea acestor ajutoare să se facă cât mai simplu cu putință, chiar dacă statele le acordă, pentru că știți ca și mine că sunt IMM-uri mici cu uh, foarte puțin personal și mijloace administrative reduse. Mulțumesc! Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Enrique Han. Domnule comisar, ați propus acest uh, fond de redresare și CFM-ul și avem un obiectiv foarte clar, să relansăm economia, să o repunem pe uh, rotițe și apoi să atingem și obiectivele de mediu pentru Uniunea Europeană. Dar încă nu știm cum Comisia Europeană se va asigura că nicio centime din cele 1,3 trilioane de euro uh, va fi investit pentru economii poluatoare care distrugă clima și natura și, de asemenea, nu știm dacă mari companii care beneficiază de sprijin uh, uh, european vor trebui să opteze pentru modeluri de, uh, modele de afaceri uh, ecologice ați putea să ne faceți uh, precizări și da, ne spuneți dacă taxonomia europeană va uh, ghida uh, acordarea de fonduri în conformitate cu CFM și planul de redresare. Știm că IMM-urile sunt foarte afectate de către criză și adoptarea unor modele de afaceri durabile este o provocare. Câți bani din buget vor fi puși, puși la dispoziția IMM-urilor, nu doar pentru solvabilitate, ci și pentru transformarea ecologică? Avem nevoie de cifre concrete. Există vreun progres uh, pentru a ajuta IMM-urile să aibă o activitate durabilă, ecologică? Mulțumesc. Domnul Cubilius are cuvântul de la PP acum. Îl vedem foarte bine pe domnul Cubilius, dar nu-l auzim. I suggest that we give the floor to... Vă propun să dăm cuvântul următorului vorbitor. Da, într-adevăr, îi dăm cuvântul lui Tobizovski și ne întoarcem la domnul Cubilius atunci când uh, microfonul său va funcționa. Domnul Tobikovski, aveți cuvântul. Bună ziua, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori și eu să vă mulțumesc pentru prezența doamnelor și domnilor S-a vorbit deja de dependența de uh, alte, alți actori din lume și de faptul că nu avem de-a face cu o producție europeană în Europa. Dar trebuie să vedem de unde a pornit uh, întreaga problemă. Bineînțeles, Comisia Europeană trebuie să abordeze acest subiect care este foarte important. Avem totuși resurse europene, avem și materii prime, avem zăcăminte avem în continuare uzine și fabrici care ar putea să folosească aceste materii prime europene. Deci care ar fi propunerea Comisiei în ceea ce privește uh, industria minieră? Pentru că, vă reamintesc, ea există în Europeană. Și, în al doilea rând, depindem și de alte piețe. Uh, S-a spus că există o tendință de a încuraja uh, autonomia strategică a Europei. Dacă ne uităm la uh, propunerea europeană și diversele tranziții, ideea este să avem o economie cu totul și cu totul nouă. În uh, comunicarea Comisiei din 27 mai, uh, s-a uh, prezentat uh, planul de redresare Next Generation EU și s-a pus uh, accentul pe industria farmaceutică și mm, astfel de ramuri industriale. Dar mă întreb de ce facem cu industria pe care o avem încă pe teritoriul Europei. Ce va propune Comisia pentru următorii ani, astfel încât această industrie să rămână pe teritoriul Europei. Vă rog să vă respectați timpul, spune domnul președinte. Domnul Cubilius are cuvântul acum. Sorry, Mr. Cubilius, we cannot hear you. Domnule Cubilius, nu vă putem, nu, nu vă auzim încă. Maybe could you please remove your headset if some headset are connected. Nu știu dacă aveți uh, căști, ar fi bine poate să le dați jos. O să vă contactăm din nou. Mulțumesc. Vom mai încerca, domnule Cobilius. Acum continuăm cu lista oratorilor. Conexiunea s-a întrerupt. So, Mr. Speaker, I'm not sure if everyone hears me, but... Uh, nu știu dacă toată lumea mă aude. În orice caz, domnule comisar, mulțumesc pentru prezentare. Știu că domnul Breton este un comisar strategic și aș dori să-i pun o întrebare strategică pe subiectul blockchains. Din 2008, am fost uh, fascinat uh, de uh, rețeaua de servicii chinezească care a fost lansată. Blockchain foarte ieftină, face parte din inițiativa One Road, One Belt. O săptămână mai târziu, guvernul chinez a propus o, mo- o monedă digitală care înlesnește tranzacțiile pe această rețea blockchain. M-a îngrijorat această evoluție. Aș dori să știu dacă este compatibilă cu valorile europene occidentale. E pregătită Uniunea Europeană uh, avem, ne dorim cu adevărat o autonomie strategică, tehnologică și ce vom face? Uh, avem vreo legislație uh, împotriva dependenței față de chinezi? Și care este alternativa pe care o propune Europa dacă nu există astfel de texte? Mulțumesc! următorul vorbitor pentru socialiști, domnul uh, Lucas Cohut. Mulțumesc, uh, domnule comisar. În urmă cu două zile, Comisia a prezentat o foaie de parcurs pentru o strategie farmaceutică europeană, care urmează să fie adoptată până la finele anului. Obiectivul ei va fi să ne asigurăm că Uh, avem uh, aprovizionare cu medicamente sigură și fiabilă și pandemia ne-a arătat cât de important este acest aspect. Într-adevăr, e vital să ne asigurăm că medicamentele rămân uh, abordabile, dar companiile, IMM-urile trebuie să facă și profit de pe urma cercetării lor pentru a dezvolta noi produse. Giganții farmaceuții se vor, desc- vor descurca bine, e clar. Întrebarea mea este dacă Comisia are propuneri pentru a ține cont de aceste două aspecte, deci prețuri uh, uh, decente, dar și uh, profituri decente pentru IMM-uri. Mulțumesc! Nu știu ce s-a întâmplat, spune președintele, îmi pare rău pentru problemele de coeziune. Vă rog, domnule Cohuțe, vă închideți microfonul. Doamna Maidel este următoarea vorbitoare, doamna Eva Maidel. Thank you, Chair, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să mă refer la strategia pentru date. Va fi unul dintre documentele cele mai importante în domeniul digital și atunci când vorbim de situația de după criza COVID-19 colectarea de date ne va permite să facem față provocărilor atât la nivel economic cât și social. Deci aș dori să încurajez ca planul de redresare să mențină accentul pe uh, acțiunile propuse în domeniul strategiei pentru date și vă rog să încercați să respectați și calendarul dacă se poate. În același timp, putem folosi bine datele doar dacă putem să atragem și uh, uh, schimbul de date între sectorul public și privat. Și, în acest sens, trebuie, avem nevoie de două aspecte. În primul rând, uh, un număr cât mai mare de persoane care știu cum să folosească și să adune datele, că e vorba de cetățeni sau de bugetari. Apoi, ar trebui să încercăm uh, să uh, um, extragem, să uh, tratăm datele și să extragem cât mai multe informații. Există vreo propunere uh, până la finele anului pentru a aborda aceste chestiuni sau ele vor fi tratate într-o legislație separată? Și apoi au fost foarte multe uh, întrebări legate de definiția datelor pentru uh, bunurile publice. Cum ați defini acest concept de bunuri publice comune? Mulțumesc, Eva, domnul Tobe acum. Thomas Tobe. Thank you, Mulțumesc, domnule președinte, și uh, bună ziua, domnule comisar, mulțumesc pentru prezență. E clar că această că pandemie va schimba radical Europa, uh, va fi nevoie ca Europa să fie mai rezistentă, mai rezilientă și, de asemenea, am observat că există o dezbatere pentru ca Europa să devină autonomă din punct de vedere strategic și salut această decizie. Însă, e foarte important ca această dezbatere să nu ne ducă la politici prea oportuniste. Obiectivul autonomiei strategice nu ar trebui să fie întotdeauna să aducem uh, producția înapoi în Europa ar trebui poate să ne axăm pe uh, lanțurile valorice la nivel uh, uh, global, să nu depindem prea mult doar de unul sau de doi parteneri. Ce solicit eu? Și m-ar interesa uh, părerea domnului comisar. Cum credeți că am putea obține un echilibru ca să ne asigurăm că luăm măsuri pentru o autonomie mai strategică în Europa, dar în același timp Uh, să nu uh, ne punem bețe în roate. Mulțumesc, domnule Tobe. Acum ne întoarcem la domnul Cubilius. Do you hear me this time? Yes, we do. Yeah, okay. So <laughs> I will try to be very brief. Thanks a lot. Voi încerca să vorbesc foarte pe scurt. Întrebarea mea e foarte simplă. Poate că o să mă repet oarecum. Vă felicităm uh, pentru planul ambițios de redresare. Trebuie să ne redresăm pentru ca pe viitor să avem o economie competitivă, verde și digitală. Asta am înțeles și încercăm să ne uităm și la proiectele foarte mari, cum ar fi uh, inteligența artificială, hidrogenul curat și uh, quantum computing. Cred că e clar însă în același timp că pentru a putea atinge aceste obiective, la nivelul Uniunii, ar trebui mobilizate resurse foarte mari. Și dacă ne uităm la schema de redresare, la fondul de redresare din 750 de miliarde care vor fi împrumutate, o mare parte va fi uh, cheltuită la plan, pe plan național. Și întrebarea mea este cum veți convinge uh, guvernul meu să cheltuie bani pe hidrogen, pe quantum computing și pe altele, odată ce uh, ei până acum cheltuiau banii pe altceva și uh, toate aceste cheltuieli nu duceau neapărat la un plus de inovare. Aceasta e întrebarea mea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Cubilius, iar acum doamna Cumpula Natri. Vă rog să apăsați pe butonul Speak. I'm gonna assist you and press the speak. Încerc să vă ajut și voi apăsa butonul pentru dumneavoastră. Mă auziți? Și vă vedem. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc, domnule Breton, pentru că aveți timp pentru noi să discutăm în cadrul Comisiei ITRE. Uniunea Europeană trebuie să se redreseze după criza COVID-19. Apreciez strategia Comisiei care subliniază importanța unei redresări verzi, o echitate socială și uh, împrumuturi, iar dumneavoastră, domnule Breton, aveți în responsabilitatea dumneavoastră digitalizarea. Vreau să vă întreb dacă sunteți mulțumit de felul în care va fi folosită suma dacă vi se pare că trebuie cheltuit mai mult în anumite domenii sau nu. Aș vrea să fac două comentarii. Conectivitatea este văzută ca un, strate- un domeniu strategic și critic pentru viitor. Vreau să știu dacă sunteți de acord cu mine și dacă da, ce veți face. Iar apoi vreau să-l citesc pe Bill Gates, care a spus că software-ul este crucial și că se va vedea acest lucru în timp. Vreau să vă întreb dacă credeți că aceasta este piesa care lipsește în ecosistemul pe care l-ați definit. Avem știința, avem uh, competențele, dar avem uh, și ingineria de software-uri care să ne ajute industriile să-și uh, construiască ecosisteme mai coerente, mai ales pentru societatea bazată pe date pe care vrem să o construim în următorii ani în Europa. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Dau cuvântul acum domnului Michael Bloss. Vă mulțumesc. Stimate domnule comisar, am câteva întrebări. Trebuie să nu doar să menționăm pactul verde, ci trebuie să vedem și cum exact vrem să ajutăm industria să se transforme și să devină decarbonizată. Industria producătoare este un răspuns important la bogățiile de care avem nevoie în Europa și vreau să vă întreb ce facem pentru industria noastră, siderurgia noastră, industria în general, vreți să propuneți diferite contracte, cadru sau ce facem cu regenerabile? Nu v-am prea auzit menționând aceste energii și vreau să vă întreb ce faceți ca să vă asigurați că se folosește industria solară, ce fel de rol vor juca ele în forumul industrial european. Altceva, ă, ecosistemele industriale sunt o abordare bună, dar suntem o instituție publică și foarte puțin se știu despre ceea ce se întâmplă. Nu avem, de fapt, nici procese verbale, nu știm cum sunt aleși oamenii care pot participa, dacă pot fi alți actori decât cei care participă la viața economică și vrem să înțelegem de la dumneavoastră cum se va transparentiza acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Blos! Acum are cuvântul coordonatorul de la GUE, doamna Matias. Mulțumesc. Aș dori să mă întorc la problema condiționalității. Domnule comisar, ați spus că uh, Prima măsură a Comisiei a fost să protejeze locurile de muncă. Totuși, uh, vedem uh, mii de șomeri în continuare și nu vedem niciun fel de susținere. Aș vrea să vă întreb de aceea, pentru că nu ne-ați răspuns, nu vom avea o condiționalitate pentru marile companii și pentru multinaționale pentru ca uh, să poată să păstreze locurile de muncă? În ceea ce privește condiționalitatea, ceea ce știm de la planul dumneavoastră este că întreprinderile vor primi o condiționalitate ecologică. Marile companii și le vor avea aceeași condiționalitate sau nu? Putem combate marii poluatori pentru că nu văd nicio condiționalitate legată de ei. Și apoi aș vrea să mai ne spuneți, domnule comisar, care este justificarea pentru reducerea fondurilor pentru cercetare într-un moment ca acesta. Mulțumesc! Vă mulțumesc, Mariza. Iar acum domnul Păslaru are cuvântul care este în sală. Vă mulțumesc. Domnule președinte, stimate domnule comisar Breton, am fost foarte bucuros să vă aud abordarea în ceea ce privește uh, politica industrială care se bazează pe ecosisteme. Și am câteva întrebări. Întâi una de uh, concept. S-a discutat foarte mult la, despre politicile industriale bazate pe clustere, pe hub-uri, uh, pe uh, inovare digitală și ecosisteme. Toate aceste concepte au fost folosite și interschimbabil, dar au existat totuși diferențe între actori și dimensiuni. Care este noutatea ecosistemelor pe care le propuneți dumneavoastră față de abordările anterioare și care ar fi uh, Uh, trăsăturile acestor noutăți. O întrebare concretă. Având în vedere importanța clusterelor industriale și răspunsul necesar rapid uh, din partea Europei în sectorul sănătății pentru lupta împotriva COVID-19, cum planificați dumneavoastră să le implementați în cadrul ecosistemelor? Și trei, ultima întrebare, finanțarea instrumentelor. Ați putea să ne explicați, vă rog, cum pachetul de redresare UE Generația Viitoare va putea să financeze aceste ecosisteme. Deci, care sunt instrumentele care vor beneficia și care vor fi o oportunitate și cum credeți dumneavoastră că se pot ele pune în aplicare? Mulțumesc! Mulțumesc, Dragoș! Cred că avem între, uh, timp pentru 3-4 colegi de la Catch DI. Putem să-i mai lăsăm pe 3-4 colegi să ia cuvântul dacă le spuneți uh, celor de la secretariat că vreți să luați cuvântul. Acum dau cuvântul domnului președinte Buzec. Domnule președinte, vă rog uh, să apăsați speak. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră. Am uh, fost martor la o discuție foarte interesantă. Aș vrea să vă pun o întrebare în legătură cu ceva ce ați spus. Pentru a mm, ne micșora dependența de țările terțe, în strategia nouă industrială a dumneavoastră, domnule comisar, ați vorbit despre rolul cheie pe care îl au materiile prime pentru competitivitatea și autonomia strategică a Europei. Și avem diferite liste de materiale, materii prime critice. Avem și un plan de acțiune pe uh, materiile prime critice. De exemplu, sectorul siderurgic. Știm că nu există alternativă te- tehnologică pentru folosirea cărbunelui. Cum vedeți dumneavoastră influența COVID-19, deci a crizei, pe activitatea dumneavoastră în ceea ce privește planul de acțiune pe materii prime critice? Cum va influența, deci, această criză? Lista respectivă va fi actualizată? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Buzec. Acum îi dau cuvântul doamnei Margarita de la Pisa Carion. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Querido comisario. Bună ziua, mă auziți, domnule comisar? Iată, motorul economiei noastre, care aduce milioane de locuri de muncă, în ziua de astăzi este paralizat este supus unor cerințe care nu există în restul lumii și asta îl pune în mod clar într-o situație dezavantajată. Este de-a dreptul uh, asfixiat, mai ales în urma coronavirusului. Are nevoie de ajutor, însă ajutorul se acordă doar în urma respectării unor cerințe climatice de neasumat. Vreau să vă întreb de ce nu implicați uh, industria pentru a avea un adevărat uh, plan industrial care să ducă la scăderea contaminării pe măsură ce înaintează tehnologia și pentru a ajunge la o tranziție mai naturală. Pentru că sunt multe fabrici în străinătate, milioane de familii care depind de acestea. Spania tocmai, uh, din Spania tocmai a plecat firma Nissan. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Leitao Marcheș. Ah, bonjour, monsieur le commissaire. Eh, Bună ziua, domnule comisar, și mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați dat. Am uh, trei întrebări scurte. Vreau să știu dacă v-ați gândit la investiții strategice pentru a îmbunătăți conectivitatea între, la nivelul Uniunii Europene în domeniul legăturilor cu Africa sau cu America de Sud Apoi, a doua întrebare, cum puteți să vă asigurați că autonomia strategică nu se va traduce numai prin susținerea unor campioni europeni, ci printr-o garanție, a unei, garanție pentru o strategie industrializată? Și ă, ce vă gândiți să faceți pentru o incluziune digitală a micro-întreprinderilor, pentru că este mult mai greu să facem acest lucru ă, cu IMM-uri decât cu marile companii. Mulțumesc! Iar acum domnul Massimiliano Salini are cuvântul. Vă mulțumesc! Bună ziua, domnule comisar! Eu vreau să vă pun o întrebare specifică de pe sectorul uh, spațial, aerospațial, în ceea ce privește reducerea bugetului. Dar uh, discuția pe care am auzit-o astăzi mă face să pun altă întrebare. Eu nu am senzația că se înțelege cât de gravă este situația pentru industria Europei și pentru viitorul său. Am senzația că acum Comisia a stabilit o strategie monetară, dar nu și-a schimbat de fapt, uh, de fapt tratamentul, iar bolnavul, Europa, adică, va muri doar poate puțin mai târziu dacă vom continua așa. Întrebarea pe care vreau să vă pun e următoarea. Comisia Europeană percepe faptul că în momentul de față e nevoie de o protecție suplimentară a industriei europene în fața unei posibile crize devastatoare în anumite sectoare Uh, strategice, cum ar fi industria chimică sau siderurgică. Știu că noi avem o poziție liberală în grupul meu, dar totuși, în fața unei crize ca aceasta, ar trebui să ne protejăm mai mult, ar trebui să reducem importurile pe produsele strategice, ar trebui să compensăm creșterea costurilor, pentru că a venit peste noi un tsunami. Nu putem să reacționăm pur și simplu doar dând aspirină, adică prin placebo, pentru că aceasta merge doar la micile răceli. Yeah, Mulțumesc! foarte mult, uh, Massimiliano. Trecem acum la ultimul vorbitor de pe lista noastră, care e domnul Ignacio Corao. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că v-ați alăturat discuției noastre. Vreau să vă spun că vă felicit pentru ce ați făcut pentru uh, planul UE Generația Viitoare, pentru că Comisia are foarte multe provocări acum în aceste timpuri dificile. Momentul când se acționează însă contează foarte mult și mai avem multe de făcut până a avea cu adevărat un nou UE generația viitoare și până la adoptarea CFM-ului. E clar că vom trece peste un proces foarte dificil în Parlament și în Consiliu și dacă suntem optimiști, vorbim de începutul anului 2021 pentru aprobarea lor, dar e prea târziu acest moment. Știm că oamenii din domeniul industriei se zbat chiar în momentul acesta. E foarte adevărată această frază, mai ales pentru IMM-uri care sunt scheletul societății noastre, care nu au lichiditățile pentru a trece peste criza și, de fapt, șocul pe care l-a provocat COVID-19. Cred că anumite instrumente ar putea fi mobilizate încă în, prin React UE uh, sau prin instrumentul de solvabilitate Uh, și susținere uh, în anul 2020. Uh, Puteți să le disponibilizați? Cum credeți că se pot aplica? Și cum asigurăm coordonarea între statele membre și planurile lor naționale și noul CFM dacă ne uităm la nesiguranțele cu privire la calendarul aprobărilor? Comisia dorește să revizuiască planurile statelor membre naționale. Mulțumesc! Mulțumesc! Avem trei cereri de catch the eye. Doamna Spirachi, domnul Percalinen și doamna Bilbao. Doamna Spirachi, mai întâi, care e în sală. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că v-ați luat timpul pentru noi. Aș vrea să ne concentrăm puțin pe sectoarele uh, pe care ne-am concentrat de, deja în trecut, uh, aluminiul și cimentul, de exemplu. Și vreau să vă întreb sincer dacă pregătiți vreo susținere sau stimulent pentru ca să putem menține competitivitatea acestor sectoare care sunt confruntate cu probleme foarte mari, după cum știți. Aș vrea să vă întreb tot ca parte din întrebarea aceasta inițială, dacă aveți vreo informare des, informație despre mecanismul de ajustare la frontieră și dacă credeți că puteți să ne dați câteva detalii în ce măsură avansează acest plan. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Spirachi. Acum îi dau cuvântul domnului Pecarino. Două minute. If Mr. Pecarinen Domnul Pecarinen nu e disponibil, atunci îi dau cuvântul doamnei Bilbao Barandica. Buenas tardes a... Mulțumesc, bună ziua tuturor și mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. V-aș adresa o întrebare. Știți că în evaluarea programelor europene pentru uh, promovarea uh, cercetării și activităților productive, practic, în, practic e nevoie de o îmbunătățire a rezultatelor la nivel regional. În primul rând, pentru că se adaptează planurile la la realitatea respectivă și la programele de specializare inteligentă și, în al doilea rând, pentru că autoritățile locale și regionale cunosc cel mai bine agenții și operatorii de acolo. De altfel, foarte multe regiuni uh, lucrează deja uh, ținând cont de obiectivele de durabilitate și digitalizare pentru firmele noastre. Problemele pe care le-am detectat în unele state membre uh, a fost, au fost legate de punerea în paralel a celor două procese, dinamica regională și cea europeană și uh, de aceea cred că autoritățile regionale ar trebui să se implice și ce măsuri poate lua Comisia pentru ca această participare să fie, uh, să țină cont de diversele competențe regionale în statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc și doamna Paulus este ultima care intervine. Mulțumesc uh, foarte mult pentru prezența dumneavoastră alături de noi, domnule comisar, și uh, mulțumesc pentru toate întrebările și răspunsurile pe care le-ați dat până acum. Aș vrea să ajung acum la o temă complet diferită. Conceptul ecosistem a fost uh, menționat foarte mult în ultimele două ore, însă pe mine mă îngrijorează că, de fapt, uh, adevăratele ecosisteme nu sunt avute în vedere în strategia industrială, și în măsurile care se iau acum uh, pentru a ajunge la o redresare în urma crizei. Însă, de altfel, criza nu va pleca imediat după pandemia COVID și tocmai de aceea este nevoie ca economiile noastre să se redreseze astfel încât uh, biodiversitatea să fie îmbunătățită. Pentru că cu cât punem mai multă presiune asupra ecosistemelor, cu atât avem mai mult de suferit. Deci, uh, cred că ar fi bine să avem un pact cu industria pentru a nu mai dăuna ecosistemelor, pentru că acestea ne oferă apă curată, aer curat, sol fertil și avem nevoie mai mult de acestea decât de tot ceea ce producem noi oamenii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. Vă rog, vă dau cuvântul pentru a răspunde la aceste întrebări și, bineînțeles, pentru a trage concluziile în urma întâlnirii noastre de astăzi. Mulțumesc anticipat! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc uh, colegilor pentru toate întrebările dumneavoastră. Domnule președinte, aș vrea să vă spun un lucru. Eu uh, mențin legătura cu multe comisii de la Parlamentul European și, uh, bineînțeles, deși mă interesează toate celelalte, cred că la comisia dumneavoastră, într-adevăr, uh, se pune degetul pe rană, ca să spun așa, și este normal pentru că e vorba de chestiuni care tratează miezul portofoliului meu și am să încerc să vă răspund la toate aceste întrebări. Nu pot să răspund la totul, dar am să răspund la punctele de interes față de ce a fost prezentat în această dezbatere. Câteva elemente care mi-au atras atenția în mod special. Se spune că nu avem timp și că trebuie să acordăm atenție acestui aspect. Și eu cunosc foarte bine lumea uh, companiilor, știu ce se întâmplă în această lume și puteți să mă credeți că am făcut multe presiuni pentru a interveni imediat și pentru ca statele membre să intervină imediat, pentru că știu ce înseamnă când ești într-un IMM și nu mai ai venituri. Deci trebuie să alergi foarte rapid uh, și credeți-mă că am lucrat uh, foarte mult între toți pentru a găsi soluție la această situație cu mijloace pe care le cunoaștem cu toții, 300 de miliarde care sper să fie disponibile în septembrie, încă 50 de miliarde, uh, uh, suntem aproape de 500 de miliarde și cu fondul SUR, toate acestea prin fonduri oferite cu ajutorul Comisiei. Și, bineînțeles, trebuie să avem și restul pachetului care va veni. Însă trebuie să facem ceea ce putem, uh, lucrăm în amonte pentru a uh, depăși această problemă actuală. Ați vorbit și de domeniul spațial. Uh, nu am ajuns la nivelul de buget pe care îl doream, dar am reușit să-l creștem un pic, ceea ce mi se pare esențial. Dar, încă o dată, nu avem o abordare uh, monetară. Dacă ne uităm la ce se întâmplă pe alte continente, într-adevăr, acolo există o abordare de tip uh, financiar, monetară, iar noi am luptat tocmai împotriva unei astfel de abordări. Este ceea ce spunea și domnul Eller la început. Uh, am discutat foarte mult împreună și știe foarte bine acest lucru. Noi am dorit ca industria și firmele, companiile să fie pe primul loc uh, pentru a face acest plan. A fost primul obiectiv al comisiei și n-a fost simplu, dar am reușit să o facem și uh, acest plan de acțiune nu este doar să luăm o simplă aspirină, așa cum spuneați dumneavoastră, ci e un plan mult mai complex pentru că trebuie să reușim ca el să fie implementat cum trebuie și ajutoarele pe care le vor primi statele membre să respecte toate aceste criterii. Foarte rapid acum. Sunt câteva ambiguități, câteva puncte nu foarte clare din, pe care le-am remarcat. Ce se va întâmpla și cum se va face conexiunea cu CFM-ul. S-a vorbit despre mai multe cifre, s-a vorbit și despre agricultură și altele, n-am să revin aici, însă pot să vă spun că toate ă, planurile de creștere ă, au ținut cont de toate sectoarele de activitate, transportul și așa mai departe pe care le-ați evocat însă cum toate sunt în cadrul CFM-ului, e clar că uh, lucrurile sunt un pic mai complicate. Uh, spuneam și mai devreme, vom avea uh, mari proiecte și pentru hidrogen. Avem și studii de cartografiere prin satelit, în special a resurselor de apă și sperăm să fim până la urmă independenți la nivelul Uniunii pe cele două teme. Domnul Mariani a vorbit despre turism și are dreptate. Este o temă extrem de importantă. Ceea ce am încercat să fac, de câte ori am văzut apărând o problemă, n-am așteptat deloc, am uh, uh, intervenit imediat și domnule Mariani, probabil că vă amintiți de acest lucru, comisia a venit cu o propunere, a intervenit direct față de cei afectați, uh, și, uh, după cum știți, uh, turismul a fost primul sector uh, pe care l-am abordat. Știți foarte bine acest lucru. Sunt anumite țări care au fost afectate în mod special de acest lucru și tocmai de aceea a fost nevoie de o intervenție rapidă cu lichidități imediate pentru toate aceste mici firme care reprezintă țesutul industrial al statelor europene și formează sectorul turismului. Bineînțeles, fiecare stat membru trebuie să-și facă planul, după care noi îl vom analiza, vom veni cu o propunere uh, globală, dar v-am spus, uh, nu avem încă un plan general care să se centreze, de exemplu, pe turism. Însă, așa cum știți, particip uh, în mod regulat la întâlnirile ministrilor de turism trebuie să se țină cont în uh, planurile lor de acest uh, plan general și viceversa. Dar statele membre trebuie să pună resursele la dispoziție imediat și noi, de asemenea, nu e vorba neapărat de împrumuturi, de multe ori e vorba de granturi care vor fi acordate. Cât privește independența strategică, un alt punct important uh, care a fost evocat aici. Bineînțeles, este o prioritate pentru noi. Ați menționat aici și achizițiile publice și spuneam mai devreme, nu trebuie să fim uh, uh, naivi, uh, trebuie să fim mai independenți, să avem o independență europeană, așa cum se arată și, în strategia pentru lanțul de valori. Asta nu înseamnă că totul va fi repatriat înapoi în Europa, pentru că ar fi o minciună, dar ar trebui să ajungem la un echilibru mai bun, așa cum spunea domnul Tobe la un moment dat. Tocmai asta încercăm noi, să ajungem la acest echilibru, să nu mai există dezechilibrări ale lanțului de aprovizionare, să ajungem la o mai mare diversitate, am văzut că medicamentele uh, veneau doar din două țări, din India și China, ceea ce nu este posibil. Deci e clar că avem nevoie de o repatriere pentru anumite industrii, de exemplu uh, în Elveția știm bine că avem astfel de posibilități. Avem 20 de miliarde de euro care sunt uh, alocate pentru acest obiectiv care a fost propus și care ne va permite să sporim această independență și să permită o promovare a IMM-urilor din domeniu. Deci, iată, dorim să ajungem la un echilibru mai bun și pentru a-i răspunde și domnului Buzek și domnului Tobisovski. O întrebare foarte importantă și am înțeles foarte bine din uh, comentariul dumneavoastră, pentru că am vorbit uh, uh, pe această temă împreună, e vorba aici de materiile prime, care sunt un element absolut critic. Vom face din nou o listă în care să includem aceste materii prime critice, strategice. Vom diversifica pentru ele sursele de aprovizionare și, în plus, așa cum ați spus-o și dumneavoastră, avem și resurse proprii în uh, subsolul european, deci va trebui să analizăm posibilitatea de a le utiliza, să avem resursele necesare, tocmai pentru a vedea care este capacitatea noastră de extracție, respectând, bineînțeles, cerințele de mediu, respectând constrângerile ecologice, însă dacă ținem cont de aceste zăcăminte uh, strategice, în uh, următoarele decenii e clar că aceste materii prime vor deveni critice pentru industria noastră. Câteva cuvinte despre blockchain. Am văzut ce s-a întâmplat cu blockchain-ul, în special în China, în uh, sectorul digital și așa mai departe. Dar noi nu suntem în întârziere, avem competențe foarte mari în Europa, mai ales în domeniul software-ului și în foarte multe țări, într-o serie de țări care sunt uh, economii prim, primordiale nu vreau să le citez aici, dar aproape în toate țările avem resurse foarte bune, resurse care sunt căutate peste tot uh, de către mari actori care nu sunt europeni. Deci avem capacitate foarte mare, avem multe proiecte în domeniul blockchain, lucrăm cu această tehnologie și, bineînțeles, vom veni și cu propuneri pe această temă, dar ținând cont de valorile noastre, pentru că asta face diferența între noi și ceilalți. Această tehnologie va fi utilizată ținând cont de valorile noastre, ținând cont și de prezența monedei, monezii digitale. Deci, nu trebuie să uităm niciodată acest aspect. Doamna Marquez și doamna Cumpula Natri mi-au pus o întrebare legată de uh, colectivități. Bineînțeles, uh, fără uh, colectivități, fără intervenția lor, nu uh, putem face nimic. Uh, conectivitatea, pe de altă parte, este un bun absolut necesar. Așa cum ați spus uh, și unii dintre dumneavoastră, va fi nevoie de o astfel de conectivitate pentru a evita, evita eventuale pandemii, mai ales din punct de vedere al sănătății. Și știți că eu am fost uh, primul care s-a preocupat de problema rețelelor, ca rețelele să uh, nu se blocheze, să nu fie împovărate de uh, Uh, toate sarcinile suplimentare care au apărut, deci să reziste și, bineînțeles, pentru aceasta trebuie să asigurăm și condiții egale de acces. Avem nevoie de un proiect de conectivitate, de acces pentru toată lumea, utilizând uh, tehnologii 5G uh, sau 5G+, rețele satelitare și așa mai departe un punct uh, foarte important în legătură cu strategia referitoare la date și vă mulțumesc că ați venit cu această întrebare. Toți uh, membrii comisiei uh, se interesează de această chestiune. Nu vom avea întârzieri. E clar pentru noi că strategia de date va trebui să meargă mai departe avem și actul de guvernanță necesară pentru a crea spațiul necesar pentru a avea această strategie a datelor și în domeniul sănătății, o chestiune pe care am discutat-o de altfel uh, deseori. Și vreau să reamintesc aici că pentru mine uh, aplicațiile, app-urile de identificare a persoanelor uh, sunt extrem de importante pentru a răspunde și întrebării domnului Krasnodevski, deci să nu mai fie ambiguități. Aceste app-uri nu sunt neapărat de urmărirea persoanelor, e numai vorba de o identificare a persoanelor care ar putea contagia. Pe de altă parte, s-a vorbit despre ajutoare publice care sunt necesare pentru inovare și, în special, la accesul IMM-urilor și a autorităților locale la aceste baze de date. Avem nevoie și de o încadrare. După cum știți, marțea trecută am deschis o consultare pe această temă și v-aș invita de altfel să mobilizați prin eforturile dumneavoastră pe toți cei care se interesează de această chestiune, pentru că este o consultare democratică, bineînțeles, pot participa toți cei interesați și organizațiile cu care ați putea lua legătura și pe care eventual noi uh, nu le cunoaștem. Deci cred că este un moment istoric pentru noi. Deci 4 miliarde de locuitori ai planetei, o jumătate dintre ei au fost izolați, deci asta, bineînțeles, ne dă de gândit. Și am văzut cum a evoluat și sistemul democratic, felul în care se utilizează toate aceste tehnologii. Mai mult decât niciodată, valorile au fost esențiale pentru utilizarea unor astfel de tehnologii, pentru utilizarea platformelor de aceea, cred că trebuie să ne mobilizăm cu toții uh, pentru a participa în această consultare, pentru a avea accesul uh, la uh, date. Văd că am depășit deja cu mult cele 10 minute pe care le aveam la dispoziție. Domnule președinte, îmi pare rău, dar nu pot să fac altfel. Nu, nu vă rămâne decât să mă invitați încă o dată pentru a răspunde la celelalte întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Remarcăm preferința dumneavoastră pentru comisia noastră. Vă mulțumim pentru prezență și vă așteptăm cu nerăbdare și cu multă plăcere pentru următoarea întâlnire. O vom face atunci când vom fi pregătiți pentru a redezbate împreună și vom menține, bineînțeles, legătura cu dumneavoastră așa cum am făcut-o deseori în ultimele săptămâni și vreau să vă felicit încă o dată pentru activitatea dumneavoastră. Dragi colegi, pentru ultimele puncte, următoarea întâlnire a ședinței a comisiei, în urma întâlnirii coordonatorilor și a ultimei ședințe și pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră și pentru a avea mai multe angajamente din partea comisiei, la următoarea întâlnire am dorit să ne întâlnim cu cei patru directori generali cu care lucrăm îndeaproape, DigiGrow, uh, Research and Development, uh, Connect și Energ. Toate acestea pentru a vedea care este agenda acestor direcții generale și